dacă permitem acestui regim al lui Putin să uh, construiască biserici în afara Rusiei sau nu. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Oiulanț. Ședința se suspendă. Ne reîntâlnim mâine la ora 9 până la ora 9 seara. Aveți deja uh, ordinea de zi și dacă nu aveți, o puteți găsi pe site-ul Parlamentului European. Ședința, după cum vă spuneam, se suspendă. Vă urez o plăcută.